witam państwa. będę miał zaszczyt prowadzić obrady parlamentu europejskiego w trakcie. am acum onoarea de a prezida în continuare activitățile Parlamentului European pentru explicațiile de vot. Am așteptat puțin pentru a da ocazia celor care doreau să părăsească sala să o facă și Mă adresez acum celor care sunt uh, prezenți în uh, sală și doresc să-și continue discuțiile, să o facă în afara sălii pentru a putea continua lucrările. Suntem acum la raportul uh, Fernandez-Bulman privind punerea în aplicare a Fondului European pentru Investiții Strategice. Avem cinci colegi care doresc să-și explice Uh, voturile. Primul este domnul Momcil Nekov. Din partea și de aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de, pentru Investiții Strategice funcționează, iată, de 2 ani de zile. Însă există în continuare o diferență între Est și Vest. Uh, în iulie 2016, sprijinul către cele 15 state